spune că domnul Tusk este implicat într-o campanie electorală, dar nu e adevărat. Domnul Tusk este implicat în pregătirea conferinței pentru parteneriatul de est, care se va desfășura mâine la Riga. Meine Was rufen die da? Duda. Duda. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Dați-mi voie să fac o precizare. Domnule Iurec, Consiliul este reprezentat de președinția rotativă. Prezența doamnei ministru este o procedură uzuală. Pentru a explica mai clar lucrurile, Donald Tusk este președintele Consiliului European, care este un organ diferit de Consiliul Uniunii Europene. Asta în primul rând. Sunt două lucruri care trebuie interpretate separat. Consiliul Uniunii Europene reprezintă aici șefii de stat și de, este reprezentat aici de șefii de stat și de guvern și atunci va veni aici Donald Tusk. Suntem cu toții de acord faptul că, cu faptul că această intervenție nu avea nicio legătură cu campania electorală din Polonia. Trecem acum la alegerea unui vicepreședinte în sensul articolelor 15, 17 și 20 din regulament. Am primit următoarele candidaturi. Întâi de toate, domnul Fabio Masio Castaldo, care a acceptat candidatura și a fost propusă și candidatura doamnei Amelia Temmachi. Candidații mi-au spus că sunt de acord cu candidatura. Vom trece la vot. Vom avea vot electronic secret și pentru a înțelege mai clar cum funcționează sistemul de vot, vom face o primă rundă de vot test. După deschiderea votului, pe ecran veți avea mm, următoarele informații. Obiectul acestui vot, lista candidaților, deci numele. Trebuie să alegeți numele candidatului pe care îl doriți. puteți folosi cursorul pentru a vă deplasa în sus sau în jos pe ecran și odată ce va fi identificat ecran, candidatul pe care doriți să-l alegeți cu ajutorul cursorului, veți putea face alegerea. Dacă doriți să vă abțineți, pentru că am fost întrebat, trebuie să apăsați pe butonul central, cel pentru abținere. În momentul respectiv se va aprinde luminița albastră care arată că ați participat la vot și că v-ați abținut. Deci abținerea este posibilă. Puteți de asemenea și să nu votați, să alegeți să nu votați. Vă propunem pe Monserrat Cabaye la vot și pe doamna Migenes Johnson, contracandidat. Asta pentru testul de vot. Haideți să începem, deci, procedura aceasta test. Selectați numele pe care doriți să-l votați. Vedeți că avem pe ecran Election Test. Deci avem o sesiune de vot test. Alegeți între Monserrat Cabaye și Julia Migenes Johnson folosiți cursorul pentru a vă deplasa în sus sau în jos pe numele pe care doriți să-l alegeți, după care apăsați pe plus odată ce numele pe care l-ați ales a devenit roșu sau portocaliu. S-a deschis votul de test. A votat toată lumea? Încă o dată, a votat toată lumea? Dacă da, atunci se închide votul. S-a închis votul. Frau hat... Și cu o majoritate covârșitoare a fost arați aleasă doamna Monserrat Cabaiet cu 309 voturi. <laughs> Ce? Herr Luca, wollen Sie auch kandidieren? Și dumneavoastră vreți să candidați? Vă rog. Nu sunt candidat, însă aș vori ca cei doi candidați uh, să se prezinte, pentru că nu-i cunosc, a doua candidată mai ales. Președintele, domnule Luca, acest lucru nu este prevăzut uh, prin regulament. Alegerile au loc fără prezentarea